meine Damen und Herren, ich Doamnelor și domnilor, bine ați venit la reuniunea din această dimineață. Mă bucur foarte mult că avem astăzi ocazia de a întâmpina președinția lituaniană, reprezentată de ministrul de externe, domnul Linkevicius, Vinerea trecută am fost la Vilnius și am avut ocazia de a discuta cu domnul ministru și cu doamna președintă. Trebuie să vă spun că am avut ocazia de a vizita Parlamentul acolo, am fost uh, și în piața domnului Landsbergis și uh, cu mare uimire mi-am dat seama încă o dată ce curaj au avut atunci colegul Landsbergis și colegii săi în ianuarie 1991, cred. Au avut uh, curajul de a interveni cu succes pentru libertatea țărilor și pentru asta vreau să le mulțumesc încă o dată. Domnule ministru, mă bucur că sunteți astăzi aici pentru a discuta cu noi despre politica de extindere și politica de vecinătate. Trebuie să ne începem să reflectăm la aceste lucruri. Știm că în cadrul președinției lituaniene se vor lua decizii importante și de aceea cu dumneavoastră va trebui și vom dori să purtăm o colaborare foarte strânsă. Sunt foarte bucuros că avem această ocazie și că primim aici și o delegație a Comisiei uh, Mixte de Integrare de la Parlamentul din Bosnia-Herzegovina. Bine ați venit! Domnule ministru, vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, for your... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru cuvintele călduroase și pentru această prezentare. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, în Parlamentul European, și eu sunt fost membru din Parlament și știu ce înseamnă. Puterile Parlamentului cresc în continuu și ne bucurăm foarte mult să colaborăm cu dumneavoastră, să ținem legătura și să ne consultăm. Și eu voi face acest lucru împreună cu echipa mea. După această introducere aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre prioritățile președinției, foarte pe scurt, pentru că ați spus că uh, vom discuta despre extindere și parteneriat, însă cu toate acestea, la început aș vrea să vă spun că uh, Lituania are o voință foarte puternică, e foarte important ce vom face și vreau să mulțumesc cu această ocazie președinției irlandeze pentru ce a făcut, pentru că noi am preluat ștafeta de la ei și vom continua ce s-a început. Sincer, acest lucru se reflecta și în programul pe uh, în programul TRIO, care a fost adoptat în decembrie anul trecut, împreună cu Grecia și cu Irlanda, e vorba de creștere și de ocupare, și deci putem să definim prioritățile noastre ca având trei piloni. O Europa credibilă, o Europa a creșterii și o Europa deschisă. Credibilitatea pentru noi înseamnă un sistem financiar credibil, disciplină fiscală, uniune bancară, uniune monetară Credibilitatea este de asemenea foarte importantă pentru că înseamnă că cetățenii trebuie să o simtă. Nu uitați că suntem în anul cetățeniei europene, deci uh, trebuie să fie clar că cetățenii trebuie să simtă că Uniunea Europeană este mai credibilă. Nu este atât de simplu, însă cu toate acestea credibilitatea va fi um, foarte importantă. Europa crește, iar legătură cu piața unică și tot ce ține de ea. Uh, agenda digitală, inovare, cercetare, creare de locuri de muncă. În Europa ne confruntăm cu o adevărată catastrofă. Șomajul în rândul tinerilor este de 25%. În Europa este o situație dramatică, cu adevărat. Nu putem să acceptăm situația pur și simplu. În unele state uh, Șomajul este și de 50%, deci nu e de mirare că șefii de state și de guverne tot discută acest subiect. E foarte important să um, ne ocupăm de această provocare și vom avea 8 miliarde de euro pentru acest uh, program. După cum a spus doamna președinte și nu odată, este răspunderea guvernelor naționale să se ocupe de această criză. Nu putem soluționa toate problemele de la nivel european, putem suplimenta resursele, însă guvernele naționale sunt cele care trebuie să-și asume răspunderea. Și am spus și o Europa deschisă, ceea ce înseamnă dialog cu statele terțe, extindere, acorduri de asociere și de parteneriat. Foarte pe scurt, dat fiindcă ne aflăm în Parlament, vreau să vă spun că există și priorități naționale manifestate în Parlament cu care suntem de acord și care se integrează în acești trei piloni pe care i-am menționat. Este vorba de următoarele. În primul rând, e vorba de pilonul creșterii și asta se face prin piața energiei. Acolo se iau deciziile la nivelul de șef de state și se dorește uh, încheierea acestei piețe, perfecționarea până în 2014, eliminarea insulelor de energie până în 2015 și noi suntem una și știm că e greu și la atâția ani după independență să ne aflăm în, încă în această situație foarte grav. Deci, după cum vă spuneam, energia este o prioritate pentru noi și pentru mulți dintre colegi și va face parte din pilonul Europa Creșterii. De asemenea, strategia macroregională e foarte importantă. Statele Baltice au o cooperare foarte importantă care crește și se extinde. Avem legături orizontale foarte bune, nu doar de cooperare, ci și de integrare. Discutăm toate aceste aspecte și cu adevărat putem adăuga toate aceste chestiuni la preocupările comune. Și o vom și face. Și avem și doi piloni naționali, să spunem două priorități naționale, care intră în pilonul Europa deschisă. Este vorba de parteneriatul estic și știți că vor fi întrebări despre acest lucru, pentru că nu vreau doar să vorbesc eu despre acest subiect, sunt convins că vor fi întrebări, deci vă voi spune mai multe mai târziu. Și protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene. Și acest subiect este unul foarte important pentru noi. Avem o frontieră de 650 de kilometri cu Belarusul, există Kaliningradul, știți eh, ce înseamnă și avem experiență în acest domeniu și suntem gata să o împărtășim cu dumneavoastră. Trecând acum la extindere, ca președinție vom uh, fi imparțiali, cu siguranță, vom fi intermediari onești și nu vom fi părtinitori. Vreau să vă spun și că nu, asta nu înseamnă că vom fi indiferenți, vom uh, încerca să ne ajutăm partenerii să-și dezvolte agendele în modul cel mai pozitiv. Cred că acest lucru nu încalcă principiul neutralității și vom încerca să fim constructivi la modul pozitiv. Vreau să subliniez trei uh, idei aici în procesul de extindere. Vreau să menționez pe scurt Islanda. Am discutat acest subiect de mult. Procesul a început. Știm care este decizia guvernului acum și trebuie să o respectăm, dar mă bucur să împărtășesc experiența mea cu dumneavoastră. M-am întâlnit recent cu noul ministru de externe, care a avut această inițiativă, apropo, și el a spus că trebuie să păstrăm această atmosferă de dialog. Uh, Trebuie să păstrăm experiența câștigată. Știți că nu întotdeauna ei doresc să intre în Europa, deocamdată nici nu o vor face și trebuie să le respectăm decizia, dar e bine cu toate acestea să păstrăm legătura și să păstrăm contactul cu Islanda, un partener foarte important pentru Uniunea Europeană. O altă chestiune este Turcia. Se discută foarte mult despre Turcia și la știri în fiecare zi. Eu cred că a fost o decizie foarte bună să deschidem capitolul 22 și în același timp să supraveghem situația, să observăm uneori unele vești de acolo sunt foarte îngrijorătoare pentru noi toți, dar trebuie să discutăm cu colegii. Și cred că procesul în sine este foarte util pentru a influența situația de pe teren. În mod implicit reușim să schimbăm ceva și cred că trebuie să continuăm dialogul. Nu e deloc ușor, știm cu toții, dar e foarte important. Și apoi, Balcanii Balcanii uh, sunt cei în joc, ca să spunem așa. Dorim încă o dată să fim pozitivi și constructivi și să ajutăm aceste state să meargă înainte. Suntem foarte bucuroși că s-a luat decizia de a se începe discuțiile de aderare cu Serbia. Sperăm să se întâmple în președinția noastră, în timpul ei. Știm că a fost greu să se ajungă la acest pact între Kosovo și Serbia, dar uh, salutăm ce au făcut ambele părți. A fost foarte greu pentru toți, probabil și în detrimentul popularității, însă a fost o decizie strategică și acum e important să se și implementeze. Dorim cu toții să încurajăm să implementeze această decizie și să analizăm îndeaproape acest proces care nu surprinde pe nimeni. Haideți să fim pozitivi, la fel în ceea ce privește Kosovo. Putem începe negocierile uh, de asociere în curând și cred că orientările vor fi foarte pozitive. Eu voi merge peste două săptămâni în regiune și uh, mă voi întâlni cu reprezentanții. M-am întâlnit și cu premierul uh, fostei Republicii Iugoslavia Macedoniei ieri. Am discutat despre acest caz, nu vreau să intrăm în detalii, cunoaștem cu toți situația, sunt re uh, relații problematice bilaterale în regiune. De asemenea, sunt probleme legate de implementarea acordului de la 1 martie, după criza de anul trecut. Însă ei au strategia lor, au o atitudine pozitivă și cu siguranță doresc să continue pe calea integrării europene. Și vom fi gata să îi ajutăm în rolul nostru de președinție. Și bilateral, trebuie să spun, pentru că avem uh, ceva în comun în ceea ce privește uh, comisiile istorice. De exemplu, avem o experiență foarte bună în unele state și am și spus-o premierului. Putem să facem schimb de experiență. Munce Muntenegru, de asemenea, este o țară cu al cărui ministru de externe ne-am întâlnit recent pentru a discuta agenda în detaliu. Cred că vom reuși să uh, mergem mai departe. Avem o situație mai dificilă în ceea ce privește Albania și Bosnia-Herzegovina. Acum câteva săptămâni, Albania a trecut printr-un test foarte important Cred că sunteți de acord. dar Acum dorim să încurajăm să aibă o tranziție lină, au statut de can să meargă spre statutul de candidat, iar partidele politice au o mare responsabilitate în acest proces și e important să păstrăm dialogul. La fel, în ceea ce privește Bosnia, situația nu este simplă, e chiar complexă, ca să nu zicem dificilă, date fiind evoluțiile recente din regiune, Țara aceasta rămâne în urmă față de agenda de integrare. Cu toate acestea, trebuie să se facă decizii la nivel național conform principiului uh, asumării responsabilității naționale și nu trebuie să vină din uh, partea Uniunii Europene. Și vom spune acest lucru clar prietenilor din Bosnia și Herțegovina. Pe ordinea de zi mai sunt multe alte chestiuni, dar am fost rugat să nu vorbesc prea mult nici nu o voi face, poate îmi veți spune și dumneavoastră întrebări. Vom discuta despre situația din Egipt, cu siguranță. Toată lumea discută despre Egipt și noi. Trebuie să fim vigilenți. Trebuie să analizăm situația aceasta cu răspundere, cu simțul răspunderii, știind că uh, societatea e divizată, diviziunile sunt adânci, și nu se vor putea evita ciocnirile dacă situația va rămâne atât de tensionată, dar cred că trebuie să avem o abordare consecventă, să acționăm cu simțul răspunderii. Asta s-a și întâmplat până acum și trebuie să oferim um, poziții mai clare. Cred că la Consiliu, uh, luna aceasta vom discuta această poziție și vom fi mai siguri de situație. Aș dori să se întâmple mai eh, degrabă mai repede decât mai târziu. În legătură cu alte aspecte, cooperăm intens. Mă bucur să vă spun că și astăzi, și nu întâmplător, vom avea un trialog pe instrumentele financiare externe. E vorba de un caz sofisticat și dificil, însă știu că pozițiile noastre se apropie și sper ca următoarea fază a discuțiilor să ne ajute să progresăm. Nu vreau să intru acum în toate subiectele, nu vreau să vă plictisesc, nu vreau să vă răpesc prea mult timp și mi-ar face o deosebită plăcere să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, domnul Salafranca. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să vă urez în numele grupului uh, politic Partidul Popular European să vă urez bun venit și să vă urez mult succes pentru semestrul dumneavoastră de președinție. E adevărat că în proiectul european, din cauza crizei, avem anumite dificultăți, însă cred că acum începem să ieșim din criză. Dumneavoastră v-ați referit la instrumentele financiare și aș dori să vă spun că acestea ne îngrijorează. Ne îngrijorează faptul că pentru bugetul 2014 există o reducere substanțială plecând de la propunerea Comisiei în acest sens. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea externă, domnule prim-ministru, și în ceea ce privește extinderea, aș dori să vă adresez o întrebare referitor la Turcia. E adevărat că a existat o declarație de principiu referitor la deschiderea capitolului 22 cu anumite condiții și acest lucru în principiu se va face după concediul de vară și cred că Parlamentul European ar trebui să fie asociat acestui exercițiu. Aș dori de asemenea să vă întreb în cadrul politicii de vecinătate care sunt așteptările dumneavoastră referitor la summitul ce va avea loc la Vilnius și cum anume se organizează acest summit. Care este părerea dumneavoastră referitor la acordul de asociere cu Ucraina, având în vedere situația cu care se confruntă doamna Iulia Timoșenko? Și poate că puteți să ne vorbiți și despre uh, Siria, uh, negocierile de la Geneva, eventual felul în care dumneavoastră urmăriți îndeaproape situația și evenimentele din Egipt, asupra căruia noi în uh, săptămâna trecută, în ședința plenară, ne-am și pronunțat tocmai. De asemenea, domnule ministru, am fi vrut să avem și câteva explicații în ceea ce privește negocierile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și ce anume sperați să obțineți pe durata președinției dumneavoastră. Și în final, domnule președinte, aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru faptul că nu trebuie să uităm nici relațiile din, cu America Latină. Um, Adunarea parlamentară Eurolat se va întruni de asemenea la, Vilni, s-a la Vilnius și aș dori să vă mulțumesc pentru uh, ospitalitatea dumneavoastră și să subliniez că diferiți miniști au anunțat deja prezența lor. Vă mulțumesc! Thank you, Minister, for being here. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici, spune doamna Gomes. Aș vrea să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți mai multe despre um, felul în care aveți de gând să abordați situația din Belarus, care va fi politica pe care aveți intenția să o duceți. De asemenea, aș vrea să vă pun o întrebare Uh, care mi-a fost adresată de unii dintre concetățenii mei. Eu am propriul meu răspuns, dar vreau să știu cu ce sunteți dumneavoastră de acord. A fost una de de acord cu lovitura de stat din Egipt? Iată întrebarea. Și încă o întrebare. Cum, în numele președinției, considerați dumneavoastră că poate fi evaluată atitudinea unora dintre noi în ce privește uh, încălcarea dreptului internațional, având în vedere ce s-a făcut cu avionul domnului Morales. A fost o încălcare foarte gravă a dreptului internațional. Și mă gândesc și la domnul Snowden și la tot ce, toate întrebările care se pun legate de încălcarea suveranității statelor membre. Dragi colegi, am încheiat lista vorbitorilor și cred că nici nu vom putea da cuvântul tuturor, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, oricum. Dacă este... Uh, dacă doriți să intervină cât mai mulți de pe lista vorbitorilor, vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut și jumătate. Vă rog frumos să respectați timpul alocat ca să putem asculta pe cât mai mulți. Domnul Casini. Uh, Mr. Minister, I wish you all the best. Domnul Cacen, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă urez mult succes în președinția dumneavoastră. Sper că veți da dovadă de multă ambiție, pentru că vă doriți să schimbați atât de mult în politica externă. Aș vrea să vorbesc despre extindere și aș vrea să încep punându-vă întrebări despre Turcia. Eu pur și simplu cred și mulți cred aici la AFET uh, că, că capitolul 23 este unul crucial și atunci vreau să vă rog să fiți mai ambițios și să vă propuneți să deschideți noi capitole. Va fi un mare beneficiu pentru toți cetățenii Europei, pentru țările vecine, dar și pentru Uniunea Europeană. Ne-ați spus multe despre statele din, Occident, din Balcanii Occidentali și ați menționat și Bosnia și Herțegovina. Având în vedere faptul că o delegație din Parlamentul din Bosnia și Herțegovina este prezentă astăzi aici și că uh, vom mai avea ocazia să discutăm uh, astăzi despre um, această țară, vă adresez o întrebare. Care vor fi consecințele aderării Croației? Bineînțeles că deja de pe 1 iulie uh, s-a um, facilitat mult circulația um, um, capitalului și a mărfilor și a persoanelor uh, între cele două țări. Ce puteți să ne spuneți? Uniunea Europeană este pregătită să dea ajutor suficient Bosnia și Herzegovina pentru a avea loc o schimbare radicală în această țară? Vă mulțumesc, domnule uh, președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi, spune doamna Lockbiller. În momentul în care v-ați pregătit pentru a prelua această președinție prin uh, rotație. Cum ați ales să vă concentrați asupra parteneriatului estic și ce se va întâmpla după summitul de la Vilnius? La ce evoluții vă așteptați? Credeți că vor exista evoluții în ce privește țările din parteneriatul estic după desfășurarea uh, întâlnirii de la Vilnius? Vă mulțumesc, spune domnul Tanăc. Având în vedere summitul de la Vilnius, Moldova, Armenia și Georgia vor fi prezente, poate vreți să ne spuneți câteva cuvinte despre guvernul din Georgia și uh, faptul că domnul Saakashvili a fost uh, acuzat uh, din cauza unor situații de încălcare a drepturilor omului și poate că se va ajunge uh, la un moment dat la finalizarea negocierilor ce privește pactul de uh, asociere și de stabilizare. Cum putem să spunem nu Ucraine, oare credeți că astfel o vom putea ajuta pe doamna Timoșenko care este încă în închisoare? Dumneavoastră credeți că această politică a um, încurajărilor și a sancțiunilor va putea funcționa cu Belarus și în ce privește pe președintele Lukashenko pentru a îmbunătăți situația de acolo? Iar în ce privește Balcanii Occidentali, eu unul sunt raportor pentru Muntenegru. Acolo este totuși o poveste de succes. Puteți să ne spuneți ce credeți despre convorbirile dintre Kosova și Serbia și care va fi viitorul Kosovo? Și de asemenea o întrebare în ce privește Macedonia. Cum putem uh, să facem așa fel încât și Macedonia să înceapă negocierile de aderare? Vă mulțumesc! domnul Cucan, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru. Salut uh, angajamentul țării dumneavoastră în ce privește uh, continuarea procesului de extindere în Balcanii Occidentali este momentul oportun să avem o asemenea politică, pentru că vedem că acolo uh, lucrurile evoluează în mod pozitiv. Dumneavoastră dați dovadă de o abordare cât se poate de realistă și pot să dau doar un exemplu. Acest uh, acord istoric între Serbia și Kosovo este, cum spuneam, un bun model. Și în ce privește parteneriatul STV, eu cred că uh, și acolo lucrurile volează bine, iar în ce privește uh, um, aspirațiile de aderare a țărilor din Balcan Occidental, mai ales din Bosnia și Herțegovina, cred că și ei știu care sunt problemele și ei au do- dau dovadă de realism, știu că uh, acum mingea se află în terenul lor, ei trebuie să facă eforturi. Cred însă că dumneavoastră ar trebui să dați dovadă de ambiție, să fiți proactiv. Serbia ar trebui să înceapă negocierile în ianuarie, cel mai târziu, dar haideți să nu așteptăm luna ianuarie, haideți să facem ceva mai devreme. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Rucec, mulțumesc, domnule ministru, mult succes Ați menționat procesul de extindere. La rândul meu aș vrea să subliniez câteva aspecte în ce privește Turcia. Împărtășesc punctul de vedere al colegului meu că ar trebui să fim mult mai ambițioși și să ne concentrăm asupra deschiderii capitolului 23. Mi se pare indispensabil să fim vigilenți la noua Constituție care este pe cale de a fi redactată în Turcia. Dacă Turcia vor reuși să aibă o Constituție uh, cu adevărat liberală, democratică și se va consfinți uh, împărțirea dintre uh, puteri în stat, atunci va fi foarte bine și noi trebuie să încurajăm acest proces. În ce privește extinderea către celelalte țări din Balcanii Occidental, eu nu sunt foarte sceptic în ce privește Albania. Eu am fost prezent acolo împreună cu domnul Cucan, am observat alegerile. Au fost uh, alegeri, poate cele care s-au desfășurat în cele mai bune condiții. Principalele grupuri politice acum cooperează. Haideți să vedem cum se va desfășura procesul de tranziție dar uh, noi credem că acolo ar trebui să facem ce se cuvine pentru a-i se acorda statutul de țară candidată. Nu trebuie să facem o distinție între cei care sunt slavi și cei care nu sunt slavi în această regiune. Acum, referitor la Belarus, ați menționat energia. Cu, cu ce ochi vedeți dumneavoastră acest parteneriat pentru aprovizionarea cu energie între dumneavoastră și țările vecine și include aici Belarusul? Și uh, ce credeți despre centralele nucleare care sunt construite în Belarus? Va exista un impact asupra securității în regiune din cauza acestor centrale? Domnul Landsbergis, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Uniunea Europeană și Lituania au priorități politice comune Printre acestea se numără parteneriatul estic și așteptările uh, legate de acesta și de progres în acest domeniu. Prima întrebare. Nivelul acestor priorități este măsurat în același fel de Lituania și de Uniunea Europeană? Pentru că uneori în presa din Lituania uh, se uh, critică de parcă numai uh, Lituania avea intenții bune în această colaborare și uh, dacă nu se întâmplă nimic, uh, nu, noi suntem de vină. Deci, progresul este foarte important pentru candidații la asociere, dar și pentru Uniunea Europeană, iar Lituania își poate aduce contribuția în calitate de intermediar. Situația Lituaniei și implicarea Lituaniei și implicarea Uniunii Europene sunt similare, sunt de același nivel sau sunt diferite? Dacă este să ne amintim de drumul nostru spre Uniunea Europeană, au uh, apărut atunci și probleme artificiale pe acest drum, uh, pe calea apropierii statelor baltice de Uniunea Europeană. S-a spus că aceasta ar contraveni intereselor Rusiei, iar la ora respectivă, la momentul respectiv, Uniunea Europeană și NATO um, nu s-au manifestat foarte puternic. Care este situația astăzi? Se poate lua o decizie liberă? Se poate lua o decizie liberă care să poată fi interpretată și ca o decizie împotriva unei părți? Eu sper că astfel de uh, umbre nu vă vor uh, umbri intențiile. Mulțumesc. Domnul ministru. Vă mulțumesc. Mi-au fost adresate multe întrebări. Așa cum așteptam multe întrebări despre parteneriatul estic, dar și alte aspecte. Deci atunci am să încerc să intru mai multe detalii privitor la parteneriatul estic. Atunci când mi se pun întrebări și deseori mi se spune, cred că va fi un succes summitul de la Vilnius? Da, e o întrebare interesantă în sine. Eu cred că trebuie să știi ce așteptări trebuie să ai. Pentru că nu e bine să fii frustrat dacă ai avut așteptări prea mari. Frustrarea nu este un sentiment pozitiv, mai ales uh, și pentru partenerii noștri. Dar faptul că uh, s-au ales anumite puncte pentru ordinea de zi a summitului este deja simbolic în sine. Și dacă vom avea o prezență a șefilor de stat și de guverne din țările partenere, va fi o um, dovadă a faptului că pentru ei acest summit este cât se poate de serios. Și eu cred că trebuie să avem o atitudine pragmatică. Noi suntem foarte buni la creat slogane și uneori ele sună foarte bine, dar ar trebui să se traducă și în uh, realitate, să trecem la fapte. Și da, toată lumea spune că trebuie să fiu ambițios. Da, e bine să fii ambițios, dar trebuie să existe și mecanisme concrete de punere în aplicare a deciziilor și ambițiilor noastre. Trebuie să ne gândim dincolo de 2013, trebuie să avem o viziune de viitor, pentru că viața nu se termină cu summitul de la Vilnius, abia începe și de aceea trebuie să avem o viziune după Vilnius 2013. Încă o dată, având în vedere faptul că ne petrecem mult timp discutând uh, despre situația din uh, zonele fierbinți ale globului, Siria, Marei, Egipt și așa mai departe. Da, sunt zone de conflict. Uniunea Europeană este un actor major pe scena mondială, nu întotdeauna în linia întâi, dar totuși da, trebuie să acordăm atenție acestor locuri, dar să nu uităm uh, că uh, Europa are nevoie de o viziune pentru ce se întâmplă pe continentul european și nu înseamnă că nu trebuie să vorbim despre ce se întâmplă în celelalte țări de pe continentul european numai din cauza că acolo nu sunt zone de conflict. Ar trebui în mod regulat să avem o asemenea viziune pentru întregul continent european. Numai așa putem să obținem ce ne dorim. Ar fi un succes suplimentar și cei care cunosc dosarul știu despre ce vorbesc, E bine, dacă am reușit până la vară, până la sfârșitul verii, să semnăm acest acord cu Ucraina, ar fi un mesaj foarte bun pe care l-am trimite, pentru că misiunea trimisă de președintele Parlamentului a fost uh, o idee foarte bună, a ajutat foarte mult și toate vizitele uh, bilaterale Uh, toate relațiile interparlamentare au fost de mare ajutor. Eu însumi am fost uh, în vizită în Ucraina împreună cu ministrul din Polonia, ministrul din țările de jos, din Danemarca și ne-am întâlnit la Kiev cu Ianucovici și iată un exemplu a felului în care trebuie să procedăm cu toții. Și am ales trei Uh, domenii de acțiune. Da, sunt multe alte lucruri de făcut, dar am spus ucrainienilor, există trei domenii unde trebuie să faceți reforme. În primul rând, legislația și comisia aici supraveghează întregul proces de reformă legislativă și s-au constatat uh, evoluții pozitive, deși există anumite lacune și e normal să fie așa, dar cum spuneam, avem nevoie de vești bune din Ucraina și aici putem să spunem că există unele uh, progrese. Al doilea domeniu de acțiune, reforma judiciară, unde, să spunem așa, înaintează cu pași de melc, dar este un domeniu foarte sensibil pentru ei, dar este foarte bine faptul că sunt conștienți de ce trebuie să facă. Nu e suficient să spunem, da, trebuie să vă îmbunătățiți sistemul. Nu, ei știu foarte bine ce au de făcut. Și aici, dacă îmi dat voi, aș vorbi despre biroul procurorului general, care trebuie să fie independent, o instituție complet independentă, să nu fie controlată de clasa politică. Da, știm foarte bine cum stau lucrurile acum, dar vom avea nevoie de garanții suplimentare pe viitor. Cum spuneam, sectorul reforme judiciare este foarte important și, în sfârșit, această justiție uh, um, părtinitoare uh, uh, la, după capul clientului și știm cum, încă o dată, care este situația. Da, știu că în unele uh, state membre am procesul, Timoșenko a fost așa, un fel de simbol al inexistenței statului de drept. Da, există dificultăți, obstacole cu această justiție selectivă și de ce să nu uh, îi permiți Iulei Timoșenko să aibă acces la uh, îngrijiri spitalicești? Și așa ceva nu um, a, aduce niciun prejudiciu sistemului politic. E, e totuși normal să-i dai acces la îngrijiri spitalicești. As far as I understand, very helpful position by the o poziție foarte utilă din partea Comisiei în ceea ce privește așa zisa birocrație. Pentru că timpul ne presează, timpul ne presează. Dacă am avea timpul de partea noastră, cu toți am avea libertatea de a uh, aștepta puțin, de a aștepta eventual până când vom mai vedea. Nu, timpul nu e de partea noastră, ne presează și din, asta sunt multe motive, deci ei au înțeles foarte bine, partenerii noștri au înțeles foarte bine acest lucru. Nu mai putem aștepta. Dacă sunteți de acord cu mine, discuțiile cu Ucraina încă nu sunt doar încă o discuție de tip tehnic cu încă o țară despre încă o dată integrarea economică și asociere. Nu, e un proces geopolitic și e un proces care e deosebit de important pentru că vom vedea dacă proiectul nostru european de libertate este unul de succes, dacă uh, va reuși. Aceasta este întrebarea și pentru asta trebuie să ne asumăm toată răspunderea. Eu nu cred că trebuie să facem acest lucru lăsând deoparte cerințele noastre în ceea ce privește drepturile omului. Nu, absolut deloc. Însă trebuie să considerăm acest proces ca un proces geopolitic și să nu ne plasăm de partea celor care pierd. Asta era important de menționat. Acum. În ceea ce privește celelalte țări, vreau să vă spun că sunt șase țări membre ale parteneriatului ESIC, dar care sunt atât de diferite unele de altele. Și trebuie să avem o abordare de la caz la caz, pentru că nu putem aplica exact același model pentru uh, niște cazuri atât de diferite. Am vorbit despre Ucraina, posibilitatea de a semna acest acord. Apoi, alte țări au negocieri în ceea ce privește acordurile de asociere și, spre exemplu, Moldova care a reușit să iasă din, din situația complicată a guvernului, n-a pierdut niciun fel de timp cu a, a, rezolvarea acestei crize, deci a fost o realizare foarte bună și în momentul de față sunt și discuții posibile cu Georgia, vorbesc de latura tehnică. Evident, sunt de acord cu, cu acele comentarii făcute în sală în ceea ce privește problemele acestea de uh, conviețuire politică, între opoziție și guvern, noi întotdeauna am trimis exact același mesaj către Georgia și încercăm să-i convingem că ar trebui să, ai, să fie demni, să aibă un comportament demn. Și singura posibilitate de a discuta cu opoziția nu este doar să-i arunci în temniță, ci că ar trebui să existe și alte posibilități și să ia în serios, pentru că semnalele pe care le primim din Georgia demonstrează că uh, se poate acționa. Oricum, încercăm să înregistrăm progrese și cât mai repede cu putință, cu cât mai repede vom uh, uh, realiza aceste negocieri, cu atât mai bine. Poate am putea să lansăm chiar luna asta aceste negocieri, nu? Ceea ce vreau să spun eu este că dacă am lansa negocierile în luna iulie, am putea eventual să lansăm și negocierea acestor acorduri uh, până la finalul verii. Nu e ușor, dar din câte am înțeles, la Comisie există această intenție, există această dorință în așa fel încât să înregistrăm niște niște progrese suplimentare, așa cum am spus încă de la început. Acum, în ceea ce privește dialogul referitor la vize, poate nu e momentul potrivit să discutăm asta acum, dar din când în când e bine să abordăm și acest subiect. În uh, abordarea noastră trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană nu este centrul lumii. Trebuie să avem o viziune mai largă, eurațiană, uh, Trebuie să ținem seama de toate aceste mișcări de populație, de interesele ambelor părți. Nu vreau să vorbesc despre confruntare, nu, vreau să vorbesc despre faptul că există aceste divergențe de opinie. Acum, pentru a mă întoarce la Ucraina, dacă vă amintiți uh, acordurile în ceea ce privește Uniunile Vamale și cooperarea vamală, Acestea există, dar nu poți să semnezi un acord cu Uniunea Europeană și în același timp să, să, să încalci prevederile din acordul VAMAL. Deci, ar trebui să fie alese anumite reguli care să fie uh, respectate de toată lumea și nu să uh, se acționeze cu o viziune pe termen scurt, ci să se acționeze cu o viziune pe termen lung, pentru că vor exista probleme și acum și mai târziu. Și investițiile care se fac pe aceste piețe, care sunt foarte mari, cu o populație care uh, se numără în milioane de oameni, aceste investiții se fac pe termen lung. Și deci n-ar fi bine să trebuiască să în fiecare zi să discutăm cu acești investitori și să-i asigurăm că lucrurile se vor petrece bine. Deci deciziile pe care le luăm trebuie să fie respectate în mod reciproc. Deci dacă ne angajăm într-o anumită direcție, atunci trebuie ca aceste valori, ca aceste principii promovate de proiectul european să fie respectate. Și asta nu doar din cauza hartei, ci din cauza interesului comun. Acum, pentru a mă întoarce la Georgia, aș vrea să amintesc faptul că acest lucru nu e doar o abordare matematică. Avem o organizare care se uh, bazează pe anumite principii, pe anumite valori și toate semnalele care uh, perturbă această abordare transmit un mesaj greșit și noi asta vrem să transmitem drept mesaj către Georgia, că vrem să-i ajutăm să ajungă la un punct când acest proces de democratizare este irreversibil. Acum, în ceea ce privește Caucazul, și acesta este din nou un caz dificil. Și întrebarea era dacă într-o bună zi țările din regiune vor fi membre ale Uniunii Europene. Ele sunt, într-adevăr, un actor important, mai ales în domeniul energetic ei pot să aibă, aceste țări pot avea niște atitudini foarte diferite. Pot fi neutre, pot fi indiferente, pot fi ostile, pot fi favorabile. Deci noi trebuie să creăm niște condiții pentru a ajunge la o înțelegere și trebuie să, să negociem și să fim, din punct de vedere pragmatic, uh, să avem o abordare pozitivă, dar nu pe spuza și pe seama principiilor și valorilor proiectului nostru european. După cum am spus, ambițiile noastre nu trebuie să fie prea mari, pentru că să nu fim dezamăgiți la final, dar să fim pragmatici și să acționăm cât mai bine cu putință pentru a vedea exact cum anume ne putem descurta. Acum, pentru a discuta și despre alte țări. Moldova am menționat deja. A, dar de fapt, Moldova este și un exemplu foarte bun. Tocmai când discutăm despre principiul more for more. Am discutat despre vize. Și s-a negociat acest lucru și ei pot să înregistreze progrese foarte bune și poate până la finalul anului vom rezolva acest, uh, uh, această problemă și vor avea un regim de uh, liberalizare a vizelor. Deci ne putem aștepta la așa ceva. Prin deciziile noastre putem obține astfel de rezultate, însă nu trebuie să provocăm alte obstacole, alte dificultăți. Deci, acest aspect ilustrează felul în care se descurcă Moldova. Belarusul acum. Evident, noi discutăm aici, suntem așezați, confortabil și uh, distanța ne ajută. În momentul în care vom fi la Vilnius, situația va fi diferită, pentru că acolo vom fi foarte concreți. Vom vorbi despre cooperare energetică. Ne aflăm la 40 de kilometri de prima centrală uh, uh, nucleară. Și știți că subiectul e sensibil. Eu întotdeauna dau acest exemplu și îl repet de fiecare dată când se ivește ocazia. Poate unii dintre dumneavoastră m-au ascultat deja și au, știu deja despre la ce mă refer. Poziția mea este aceeași, nu s-a schimbat de la ultima dată când ne-am văzut și până acum. Însă președintele acestei țări a spus, da, e foarte important, dar e prea, prea scump. Și o să construim o centrală, dar mai ieftină. Și o să facă asta, mai ieftină. Și ce înseamnă să construiești o centrală nucleară ieftină? Știți ce înseamnă asta, da? De Deci o spun, întorcându-mă la prioritățile pe care le-am menționat încă de la bun început, nu le-am menționat doar așa pentru că am presat timpul, dar am menționat politica energetică și aici sunt multe lucruri care pot fi făcute sub președinția noastră, doar așa pentru a vă menționa în trecere progresul realizat în piața internă în domeniul energiei, spre exemplu. Aici vedem că există o listă întreagă de proiecte bazate pe interese comune în domeniul energetic. Și acum, pentru a mă referi la politica externă în dimensiunea energetică, asta va fi discutată pe durata președinției noastre. Și ce înseamnă asta? Politici externe, asta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să exprime pe o singură voce în discuțiile în, către exterior. Și asta e important. Eu cred că aceste centrale nucleare la 10 km de graniță, cu o calitate, să zicem, specială, uh, asta pun probleme. Eu sunt reticent, reticent să evoc acest lucru la nivel bilateral. Nu, nu vreau să fac acest lucru. Dar aici e vorba de o chestiune specială. E o chestiune care ar trebui să fie uh, preluată de noi, Uniunea Europeană, să ne explicăm pe o singură voce. Avem Uh, posibilitatea să facem acest lucru pe durata președinției noastre. Și dacă sunteți de acord, atunci putem să facem din asta o misiune a noastră comună. Suntem gata să cooperăm, avem o răbdare de fier, uh, avem experiență în domeniu. Dar pe această temă, cu, pe toți, v-aș invita să vă gândiți la diferite posibilități de a suscita această înțelepciune comună. Și pentru a încheia acest bloc al parteneriatului estic, Domnule președinte, mai am timp să mai vorbesc? Cât am voie să vorbesc? Pe scurt, pe scurt. Avem abordarea, mai așteptăm și mai vedem și avem și abordarea proactivă. Ce vom face? Nu cred că așteptăm și vedem va fi abordarea potrivită. Nu putem aștepta la nesfârșit. Acum, și cealaltă abordare e, e întemeiată. Eu sunt de acord, dar haideți să, să fim aici proactivi. Foarte pe scurt și telegrafic. Turcia. Da, sunt de acord. Și am spus, am spus că trebuie să fim mai ambițioși dacă ar fi cu putință acest lucru. Procesul acesta reprezintă o pârghie de care dispunem deschiderea capitolelor, capitolul 23, sistemul judiciar 19, uh, capitolul 19, de asemenea politica economică și monetară, de asemenea sunt capitole importante. Dacă le putem deschide, le vom deschide, va depinde. Acum, Albania, eu nu sunt sceptic, v-am mai spus deja, noi încercăm să obținem acest statut de țară candidată, dar uh, pentru asta trebuie să vedem până unde putem merge, cum putem organiza această tra tranziție lină și sper că acest lucru se va face și sper că partidele politice de acolo vor profita de această oportunitate. Eu nu sunt sceptic, repet încă o dată. Chiar sunt pozitiv pe acest uh, dosar. Deci, Albania am zis. Da, Bosnia, exact, Bosnia. După cum v-am spus, dacă v-am părut oarecum sceptic, nu, nu, nu, eu sunt realist. Discuțiile, eu într-o viață precedentă am fost, am lucrat cumva la NATO, da? Și am discutat acest aspect uh, foarte în detaliu. Și trebuie să avem posibilitatea aceasta, să că această țară este la înălțimea acestei, acestui statut de, de membru. Cu toți avem respect și simpatie și vom face tot ceea ce ne stă în putință în calitatea noastră de președinție pe șase luni prin rotație, însă nu putem rezolva problemele în locul dumneavoastră. Uh, în mod uh, realistic, sincer, problemele nu sunt ușor de rezolvat. Știu asta, sunt conștient și am foarte mult respect pentru eforturile dumneavoastră, pentru realizările pe care le-ați obținut până în prezent. Vă urăm mult succes, însă din păcate asta deocamdată încă nu e suficient. Siria, am vorbit deja un pic despre Siria. Belarus am vorbit deja. Sincer, eu personal sunt întotdeauna într-o poziție în care încerc să las deoparte emoțiile și să încerc să fiu cât mai neutru din punct de vedere al emoțiilor. Dar se întâmplă că sunt situații când lucrurile se amestecă și emoțiile intervin și cred că și în acea, aceste situații trebuie să încercăm să ne, să ne comportăm cât mai demn și să încercăm să depășim o situație dificilă. Știți că un grup de lucru s-a întâlnit luni pentru a analiza aceste aspecte. E o primă întâlnire. Haideți să urăm succes acestui grup de lucru și să vedem ce va reuși să rezolve. Încă nu este clar cu Statele Unite ce s-a întâmplat. Pentru că drepturile omului, protecția datelor personale fac parte din valorile noastre de bază. Dar, în același timp, nu putem să ne permitem să aruncăm totul uh, în aer doar pentru că nu știm exact ce s-a întâmplat. Datorită președinției irlandeze, care a fost extrem de capabilă, s-a reușit să se ajungă la un anumit nivel de negocieri pentru acest tratat transatlantic, pentru acest parteneriat transatlantic și acesta este deosebit de important pentru economiile noastre respective și vrem să stabilim anumite standarde, noi standarde în domeniu. Economiile noastre, PIB-urile noastre sunt uh, interconectate, sunt legate, depindem unii de alții și uh, E clar că uh, aici avem o misiune prioritară, însă aceasta poate fi îndeplinită nu pe spuza altor aspecte care de asemenea sunt valori ale noastre. Din păcate, nu prea avem, încă mai avem uh, mult timp la dispoziție pentru a continua, așa că mă voi opri. Mulțumesc! Putem avea eventual 15 minute suplimentare pentru a discuta, pentru a continua discuția? Ah, Egypt was uh, after Egypt. Egypt. Egypt, I skipped. Yeah. Should I add Egypt? I asked uh, uh three people, as, as your countryman Paletskis, you the floor. Domnul s a cerut să ia cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. pe Băltarusia, bet palete. Domnule ministru, v-ați referit la Belarus și în uh, această privință ați menționat un aspect foarte important pentru Lituania și pentru întreaga Uniune Europeană, și anume construcția centralei nucleare. Chiar ieri am discutat despre Belarus aici și am ajuns la concluzia că ă, dacă prizonierii politici vor fi eliberați, vom putea încerca să reluăm dialogul cu Belarus. Sigur că nu avem niciun fel de garanții că așa ceva se va întâmpla. Cu toate acestea, ce părere aveți? Credeți că am putea relua acest dialog? Ce forme ar putea îmbrăca el și credeți că putem profita de summitul de la Vilnius? Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Nie wiem czy zadam pytanie w imieniu Protasiewicza, ale e, e, dwa Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt sigur că am să reușesc să-mi formulez întrebările foarte clar și precis, dar două aspecte aș vrea să subliniez. Știm cât de greu a fost să se formeze acea coaliție pro-europeană în Moldova și din această privință, am o întrebare. Ce putem face pentru a susține această coaliție pro-europeană în Moldova? Pentru că are nevoie de semnale clare din partea Europei. Ce am putea noi să transmitem drept semnal? Acum, în ceea ce privește Belarusul, care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește activiștii din opoziție care în continuare sunt întemnițați? Ce am putea să facem? Cum am putea să uh, încercăm să modificăm relațiile noastre cu regimul Lukashenko și cum putem face pentru ca aceștia să fie eliberați. Nici Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, ministre, vrlo pažljivo sam slušao što ste rekli i o Bosni i Hercegovini. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție ceea ce v-ați spus despre Bosnia și Herțegovina și adevărat că politica aceasta a dus o, o sporire a influențe pe care au forțele ce nu sunt neapărat pro-europene și ne putem aștepta din partea președinției lituaniene să aibă o abordare mai concretă, în cea, o abordare pro-europeană mai concretă în Bosnia-Herzegovina și care ar fi obiectivele președinției dumneavoastră. În momentul în care ați vorbit despre Serbia, ați, ați stabilit niște uh, uh, ambiții foarte importante, spre exemplu începerea nego negocierilor până la finalul verii. Și atunci, care sunt ambițiile noastre pentru Bosnia? Um, Oiland, mulțumesc, domnule uh, președinte. Nu ați menționat nimic despre Rusia. Uh, și Rusia e în continuare pe agenda de lucru și aș vrea să știu care sunt perspectivele dumneavoastră de discuție uh, um, având în vedere că avem negocieri de multă vreme cu Federația Rusă pentru a avea un tratat bilateral. Aș vrea să vă întreb uh, care este părerea noastră în ceea ce urește recomandarea Magnitsky, ce a fost adoptată de Parlamentul nostru anul trecut și recent 40 de membri au cosemnat scrisoarea ce v-a fost trimisă și dumneavoastră și altor miniștri de afaceri externe și am vrea să știm dacă acest subiect va fi pus pe ordinea de zi a Consiliului pe durata președinției dumneavoastră. Thank you. I, I, I do apologize. Really, I skipped some... Mulțumesc. Într-adevăr, am sărit peste câteva întrebări, din păcate, dar voi reveni acum. În legătură cu Egiptul, am explicat care este situația, v-am explicat uh, poziția mea cu privire la preocupări, la faptul că nu acceptăm utilizarea forței. Cred că un guvern ales democratic nu poate să fie îndepărtat prin forță militară. Poate să vă placă sau nu, dar asta e poziția mea și vă o împărtășesc. Nu trebuie să fim mândri de acest lucru, nu trebuie să încercăm să legitimizăm această lovitură de stat sau să creăm un precedent. Profesorul Lasberry s-a făcut un comentariu uh, pe care am uitat să îl uh, menționez. Divergențele dintre Consiliu și președinție din, uh, din această privință a strategiei. Eu să știți că nu consider că sunt divergențe, eu cred că vom avea șansa să ne exprimăm leadership-ul în acest uh, proces și mie mi se pare că e o situație foarte constructivă, suntem foarte susținuți și nu mă pot plânge. Și cu Comisia avem o bună colaborare cu doamna Ashton, cu domnul Füle. Deci, sincer, sunt foarte mulțumit și nu uh, cred că acest summit devine o problemă pentru noi. Da, e un summit la Vilnius, dar e un summit care se află în orașul Vilnius, nu este summitul nostru. În ceea ce privește Belarus, Uh, da, eu sunt pentru un angajament și e foarte important să spunem că, se, uh, că dacă construiești ziduri pentru a izola, nu poți influența o țară. Trebuie să ai canale de comunicare, trebuie să discuți și uh, decizia de suspendare a ministrului McKay în această chestiune este exact un exemplu de acest gen. Noi l-am invitat la întâlnirea din iulie și am spus opoziției din Belarus că sunt decizii luate politic, nu le acordăm un premiu pur și simplu. Pentru că, sincer, nu s-a făcut nicio ameliorare, dar am folosit acest canal de comunicare. Și dacă ministrul va veni, foarte bine, ce va spune depinde de el, dar sper că vom putea avea o discuție constructivă și e foarte interesant. Și apropo, după această reuniune ministerială vom avea mai mult material de gândire pentru următoarea întâlnire. Eu sper să apropiem de gândirea europeană, dar nu am iluzia că își vor schimba complet abordarea. Însă angajamentul e foarte important și trebuie să facem uz de el. În legătură cu Moldova am spus deja că au făcut multe, au soluționat criza, însă foarte multe probleme uh, rămân încă valabile. Și ce putem noi face? Uh, aș vrea să vă spun că trebuie să le dăm o perspectivă, să inițiem un acord de asociere de plin până în vară, până la Vilnius și să punem la dispoziție toate resursele disponibile și de asemenea să le acordăm uh, uh, facilitarea obținerii de vize. Va fi un semnal pozitiv și vor putea arăta că și-au îndeplinit obiectivele și noi vom arăta astfel că îi susținem. Altceva nu cred că mai putem face. în legătură cu Bosnia. Sincer, nu pot să vă spun foarte multe despre acest subiect. Repet încă o dată că liderii politici trebuie acum să se ocupe de implementarea sentinței de la CEDO. De asemenea, mai este această cauză uh, antidiscriminare, deci trebuie să aibă rezultate concrete, tangibile nu doar să vorbească la modul abstract. Trebuie să uh, vedem rezultate. Și astfel se va uh, pregăti calea pentru intrarea în vigoare a acordului de asociere și parteneriat și eventual uh, o eventuală candidatură la calitatea de membru UE. Mai mult nu putem face pentru ei, e clar. Dragă Cristin, Rusia nu a fost menționată pentru că nu s-a pus această întrebare și și pe mine m-a mirat. Rusia nu face parte din parteneriatul estic, poate că acesta este motivul. Văd că domnul Brock s-a transformat. Încerc să fiu domnul Brock, dar nu reușesc. Am zis ceva care nu i-a plăcut și de aceea a plecat? Bun. Trebuie să spun acum că domnul Brock își cere scuze dar uh, are un raport la Comisia AFCO, de aceea am venit eu să-l înlocuiesc. Mă, vă rog să mă iertați. În ceea ce privește Rusia, suntem pe cale de a negocia un nou acord și pot să vă spun întotdeauna că de câte ori avem ceva nou, chiar am și scris niște articole despre acest uh, articol de acest uh, tip de resetare. Când apă, apăsăm butonul reset, nu înseamnă că am apăsat și butonul delete în același timp. Pentru că și ei au așteptări și sunt angajamente. Și să știți că sunt serioși în legătură cu aceste angajamente, dar nu sunt implementate și trebuie să fie tratate corect. Eu am o atitudine foarte pozitivă față de Rusia. Uneori suntem acuzați că am fi rusofobi și asta nu este corect, pentru că nu suntem. Noi încercăm să avem o relație pozitivă și nici nu e un secret. M-am întâlnit cu domnul Lavrov și am avut discuții foarte pozitive. Ne-am întâlnit de trei ori în șase luni și am avut discuții foarte deschise și uh, solide. Am vorbit și despre subiecte mai negative de pe agenda, care există, din păcate, și am analizat multe aspecte în legătură cu care nu suntem de aceeași părere, dar am încercat și să ne concentrăm pe aspectele pozitive și să încercăm să facem ceva împreună în acest domeniu. Cred că abordarea pozitivă trebuie să vină de la Uniunea Europeană. E foarte important să avem o abordare pozitivă. Și încă o dată, nu trebuie să permitem să se facă lucruri pe ușa din spate. Trebuie să fim consecvenți. De exemplu, regimul uh, de călătorie fără vize. Știm că colegii noștri lucrează din greu, poate moldovenii vor primi așa ceva, poate și ucrainienii într-o a doua fază în procesul de liberalizare a vizelor. Dar nu putem să le dăm uh, liberalizarea vizelor pur și simplu pe motive politice. Totul trebuie să vină la momentul oportun, pe bază de rezultate și lucrurile merg înainte, însă nu e cazul să mergem mai repede decât trebuie. Trebuie să ne bazăm pe rezultate și nu pe altceva. Obiectivul nostru principal este să avem relații echilibrate cu această țară. Și încă un exemplu. Trebuie să ne exprimăm într-un singur glas în situațiile importante. S-a vorbit foarte mult și se scrie în ziare despre acest al treilea pachet al energiei. Securitatea energetică, știți că e un subiect foarte delicat. Și la început s-a spus că trebuie să oprim procesul, dar acum nu mai este așa. Am spus-o de multe ori colegilor, nu este vorba de o invenție a noastră a lituanienilor. Noi apreciem Rusia bilateral, e un partener comercial și economic foarte important. Rusia e un partener esențial pentru Uniunea Europeană, dorim să avem relații bune, dar și Rusia trebuie să fie activă și să respecte regulile și unele dintre aceste reguli sunt cele din pachetul energie. Trebuie să vedem cum ne adaptăm în acest proces la aceste reguli. Nu e o situație dramatică, dar trebuie să o acceptăm, să acceptăm realitatea. Nu trebuie să avem o poziție anti în niciun caz. Ceea ce privește alte chestiuni, do doamna Oiuland s-a referit la cazul Magnitsky. Președinția noastră va încerca să fie realmente imparțială, nu vom dori să uh, intervenim unde nu este cazul. Trebuie să discutăm și despre simboluri, despre cazuri simbolice. Sunt, de exemplu, diferențe de percepție în ceea ce privește statul de drept între UE și Rusia. Avem accepțiuni diferite ale termenului și diferențele există, deci nu le putem mătura pur și simplu de pe masa negocierilor. Sancțiuni, sigur, dar sancțiunile sunt foarte delicate ca instrument. Va fi nevoie de un sprijin politic din partea tuturor statelor membre. Trebuie să discutăm acest lucru la modul cel mai adecvat și probabil că la timpul potrivit se va întâmpla așa. În orice caz, relațiile progresează, nu e întotdeauna ușor, dar trebuie să fim consecvenți și apoi putem spera să avem succes. A, prizonierii politici din Belarus, da, mă scuzați. Trebuie să spun din capul locului că, indiferent despre ce vorbim, despre angajament, despre canale de comunicare, nu trebuie să se facă aceste lucruri pe uh, seama prizonierilor politici, în detrimentul lor. Se poate să-i convingem să îndepărteze acest obstacol din calea relațiilor noastre. Și astfel se vor deschide posibilități pentru o participare a lor la summit. Nu vreau să zic în ce calitate asta va fi discutat mai târziu, dar nu excludem o participare a lor. Vrem să-i apropiem de gândirea europeană prin orice mijloace, inclusiv prin această participare. Trebuie să rezolvăm problema, trebuie să facem progrese, însă depinde și de ei, numai de noi. Thank you, Mr. Minister. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența aici, pentru prezentare. Sperăm să vă vedem din nou în curând. Mulțumesc!